Meine sehr geehrten Damen und Herren, Doamnelor și domnilor, trecem acum la voturi. Sesiunea de vot va fi împărțită în două părți. Uh, prima parte până la ședința uh, oficială și cea de-a doua parte după acest moment deosebit de uh, oficial. Trecem la politica de coeziune. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Raportul OMAIE cu privire la regiunile ultraperiferice, vot cu apel nominal, votul s-a deschis, votul s-a închis. Se adoptă. Trecem la raportul Toerer. Vot unic. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Raportul de Bacher acum. Are cuvântul raportorul. Domnule de Bacher, puteți interveni. Thank you, Chair. Dear colleagues, on... Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Cer în numele ALDE respectarea regulii 177 care permite amânarea votului. Vă rog să interveniți pentru această solicitare. Cine e în favoarea, cine vrea să intervine în